perfect. Welcome. So we, we can start this afternoon. Bine ați revenit. Putem continua ședința comisiei noastre INCO. Trecem la pachetul servicii, mai ales testul de proporționalitate pentru profesiile reglementate. Vom avea un schimb de opinie cu privire la uh, propunerea legislativă și comisia ne va prezenta evaluarea de impact. Raportor este domnul Andreas Schwab. Propunerea de test de proporționalitate face parte din pachetul servicii. Pentru început, voi da cuvântul Comisiei pentru a ne prezenta pe scurt propunerea. Cred că alături de noi se află domnul Martin From de la DG Grow. Mulțumesc. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, stimați membri ai Parlamentului European. Am o prezentare scurtă în care doresc să vă prezint contextul propunerii noastre pentru un test de proporționalitate, care într-adevăr face parte din pachetul pentru servicii. Aș dori să vă spun de ce am venit cu ideea acestei propuneri. Am să încerc să vă explic care este impactul economic la care ne putem aștepta ce ne dorim să realizăm prin această propunere și, bineînțeles, am să vă spun câteva cuvinte despre experiența noastră din ultimii ani alături de statele membre în ceea ce privește evaluarea proporționalității. Am să vă spun de asemenea și care este conținutul propunerii. Ideea din spatele pachetului pentru servicii este aceea de a îmbunătăți cadrul în care poate funcționa piața serviciilor în Uniunea Europeană. Știm că serviciile sunt un element important al economiei. De obicei reprezintă 60-70% din PIB. Ele creează 90% din toate locurile de muncă noi și aproximativ 60-70% din forța de muncă a Europei este în sectorul serviciilor. Am început să analizăm mai îndeaproape profesiile reglementate în acest context general despre care v-am vorbit. În acest slide sunt câteva cifre la care am ajuns în urma unor studii. Am avut o, un sondaj foarte extins ca să vedem cât de interesate sunt persoanele de profesiile reglementate, adică cele pentru care e nevoie de o licență și pentru care titlul este protejat. Aproximativ 47 de milioane de persoane sunt într-o profesie reglementată. Am folosit acest sondaj apoi ca să întrebăm pe economiști ce înseamnă toate acest lucru din punct de vedere economic și cele mai importante cifre se află pe acest slide. După cum vedeți, există un potențial de creare de locuri de muncă de până la 700.000 de noi locuri de muncă, în ipoteza cea mai conservatoare. Consumatorii și beneficiarii serviciilor ar putea să ajungă să suporte de la 4 până la 19% costuri adiționale și ar putea să Există un impact de 3 până la 9% asupra locurilor de muncă. În următorul slide, bine, graficul este un pic cam mic, dar aici apare dezvoltarea productivității la muncă în mai multe sectoare. Producția este linia cu roșu. Am constatat că ea a crescut multe profesii reglementate, avocații, uh, arhitecții și așa mai departe, se află în partea de jos a acestui grafic, și se constată o scădere a productivității în ultimii ani în aceste domenii. Încercarea, îmbunătă- încercarea de a îmbunătăți cadrul de reglementare pentru servicii nu este nimic nou. Parlamentul și Consiliul au insistat de mai multe ori în uh, Ideea de a convinge Comisia să vină cu noi propuneri. Câteva dintre documentele importante în acest context se află pe acest slide. Cel mai recent este declarația Consiliului pentru Competitivitate din 2016, unde s-a spus că este nevoie de o evaluare a proporționalității mai coerentă pentru cerințele de reglementare și restricțiile care sunt aplicabile piețelor de servicii. Avem o prevedere și în directiva privind calificările profesionale, articolul 59, care cere statelor membre și comisiei să evalueze proporționalitatea reglementărilor existente din cadrul profesiilor, iar um, exercițiul acesta a fost foarte intens și foarte interesant. În urma sa am uh, obținut rezultatele care ne-au ajutat să venim cu propunerea pe care avem acum în fața. Ne-am bazat și pe studiul din octombrie 2015 și pe consultarea publică din vara lui 2016. Procesul stabilit în cadrul directivei pentru calificări se referă la un exercițiu de evaluare reciprocă. Rezultatele au fost interesante. Avem aproximativ 5600 de profesii de profesii reglementate. Mai mult în anumite state, mai puțin în alte state. Există o marjă așadar. Sunt foarte multe profesii reglementate doar într-un stat membru sau altul, 103. Și unele dintre ele sunt reglementate doar în, în mai puțin de 5 state membre. Acestea sunt doar faptele, nu emite niciun fel de judecată de valoare, dorim doar să vă prezentăm cât de mare este varietatea la nivel european în acest domeniu. Intensitatea reglementării variază și ea. Am constatat acest lucru și în cadrul profesiilor comparabile între statele membre. Există state membre care reglementează mai dur o profesie și alte state membre care o reglementează mai puțin dur. Cel mai șocant pentru noi a fost să constatăm că uh, în urma, deci statele membre au fost uh, rugate să facă o analiză a proporționalității și am ținut cont de acestea. În slide-ul acesta vedeți că până la ora actuală nu am primit evaluările de proporționalitate pe care ar trebui să le facă statele membre. Am primit doar o treime până în prezent și noi le-am furnizat uh, informații despre cum ar trebui să facă aceste valori. Mai îngrijorător este faptul că din cele pe care le-am primit, acea, acel 1 pe 3, deci noi am trimit un catalog de întrebări statelor membre, asemănător cu ceea ce se află în propunerea directivă actuală, în așa fel încât statele membre să poată face evaluarea. Dar mai mult de jumătate din evaluările pe care le-am primit de la statele membre au fost superficiale, nu au identificat exact felurile în care reglementările lor previn riscurile. Am pus câteva exemple în acest slide. Ce ne-au prezentat statele membre care consideră ele că sunt efectele reglementării. Toate aceste informații ne sugerează că e nevoie să îmbunătățim cadrul de reglementare, cel puțin pe viitor. Am avut o consultare publică în acest domeniu. Majoritatea covârșitoare a persoanelor care au răspuns au considerat că e nevoie de criterii comune obligatorii. Au considerat că această idee este utilă pe viitor. Acesta este, aceasta este împărțirea pe procente a tuturor uh, răspunsurilor. Iar în ceea ce privește autoritățile publice, cele mai implicate în, această, în acest exercițiu la dovadă de cel mai mare sprijin pentru această idee a unor criterii comune și obligatorii. Una peste alta, evaluarea noastră este următoarea. Propunerea noastră se bazează pe concluziile studiilor noastre în ultimii ani și consultărilor noastre. Ne bazăm și pe jurisprudența Curții Europene de Justiție și, de asemenea, respectăm subsidiaritatea statelor membre pentru că nu prescrie nimic creează doar un sistem prin care ar trebui să se evalueze uh, noile uh, reglementări. Și în slide-ul acesta putem vedea exact că propunerea noastră se bazează pe articolul 6, unde se află o listă a criteriilor care reiese din jurisprudența CEJ. Justificarea, un obiectiv de interes public, oportunitate și uh, alte criterii. Ne-am bazat pe toate aceste criterii ca să avem o abordare sistematică în directivă. De asemenea, introduc câteva garanții ușoare de natură um, instituțională. Înțelegem, bineînțeles, că este vorba de prerogativele statelor membre, dar totuși considerăm că e nevoie de câteva aspecte fundamentale, transparența, implicarea tuturor părților interesate, nu doar cele afectate în mod direct, ci și beneficiarii serviciilor și celelalte părți care putea fi afectate, revizuirea periodică, modernizarea regul- regulamentelor, înțelegerea riscurilor, regulamentelor, reglementărilor și, încă un lucru important, e vorba de efectul de prevenire E nevoie de îmbunătățirea calității legislației în așa fel încât să nu ajungem în situația în care trebuie să avem proceduri de încălcare sau apar conflicte. Nu este un instrument de dereglementare. Nu este un instrument prin care spune că nu pot avea statele membre regulamente. Nu, ci pur și simplu a, ajută statele membre să găsească tipul de regulamente care au nevoie, să găsesc mai bine și să facă regulamente mai bune. Dialogul trebuie să continue cu statele membre în ceea ce privește noile reglementări pentru profesii. Acesta este pachetul pe care l-am propus noi. Și aștept discuția cu dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc mult, domnule Martin From de la Comisie. Prezentarea a fost foarte bună slide-urile acestea, prezentarea este disponibilă și cine nu are prezentarea o poate obține de la secretariat. Acum îi dau cuvântul lui Andreea Schwab, raportorul. Chairwoman. Um, um... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că iată avem pentru prima dată ocazia de a discuta această propunere. Și o facem pentru că și dumneavoastră, doamnă președinte, vă ocupați de un uh, de o propunere care face parte din pachetul de servicii și dumneavoastră și alții uh, se ocupă de alte bucăți ale acestui pachet. Dar înainte de a continua, uh, dați-mi voie să regret faptul că domnul Coferati nu este alături de noi astăzi. Sper să se însănătoșească rapid și să se întoarcă în rândul nostru. Stimați colegi, mai întâi de, to- mai întâi de toate vreau să spun că înțeleg mai bine după această uh, prezentare perspectiva din care pornește Comisia, dar aș merge chiar mai dreptate. Odată ce vedem toate uh, evaluările de impact făcute de către Comisie cu privire la notificare, proporționalitate, etc., trebuie să ne dăm seama, trebuie să constatăm că piața internă a serviciilor, după intrarea în vigoare a directivei privind serviciile, nu s-a simplificat pentru sau nu a devenit mai accesibilă pentru uh, profesiile liberale, ci din potrivă, mult mai complicată. Și tocmai de aceea e important că, iată, Comisia vine cu uh, măsuri de a contracara, menite, menite a contracara cele ce se întâmplă pe piață, uh, cu măsuri menite a aduce cu sine simplificări. Să nu uităm că directiva privind serviciile a adus cu sine o serie de speranțe din partea noastră. Bine, au fost uh, o grămadă de discuții pe tema acestei directive, dar iată ne dăm seama că până la urmă nici cele mai slabe dintre așteptările noastre nu s-au transformat în realitate ca urmare a transpunerii acestei uh, directive. Am uh, transmis colegilor un document de lucru pe tema aceasta în franceză, engleză, germană. Consider că acest document de lucru este cât se poate de clar. Există o serie de aspecte pe care nu merită să le discutăm, dar există și o serie de aspecte care se bucură, între ghinimele, de comentarii sceptice din partea mea și sunt absolut convins că și colegii au comentariile proprii. În ceea ce privește această propunere concretă, dați-mi voie să vă spun că pro, uh, proporționalitatea este absolut esențială. Este un principiu juridic și cred că nimeni nu poate pune sub semnul întrebării acest principiu. Nimeni nu-și dorește ca uh, piața europeană să fie dezechilibrată. Dar cu toate acestea, iată, vedem că dezechilibrul acesta există. Și asta din pricina faptului că proporționalitatea nu este luată în uh, considerare. Și uh, să nu uităm, uh, principiul proporționalității este ancorat în tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, este un concept definit de către Cur- Curtea Europeană de Justiție și iată, din nou și din nou discutăm același principiu al proporționalității. Există uh, deja deficite legate de, de uh, funcționarea acestui principiu, am, l-am tot discutat în trecut, uh, nu pot să-mi dau seama de ce, iată, pentru a cincea oară trebuie să discutăm despre exact același uh, principiu. Eu cred că punerea în aplicare este deficitară. Nu principiul este vinovat, ci punerea în aplicare. Și tocmai despre punerea aceasta în aplicare trebuie să vorbim în momentul de față. Să nu uităm că toate aceste propuneri ale Comisiei Uh, europene sunt valabile pentru ceea ce se va întâmpla pe viitor. Dar pentru a trata uh, viitorul nu putem decât să ne bazăm pe trecut și pentru a ne baza pe trecut trebuie să analizăm deficitele și lacunele din trecut. Stimați colegi, uh, am fost confruntat adeseori cu exemple de limitare uh, a exercitării de servicii la nivel transfrontalier. Spre exemplu, în domeniul transporturilor, șoferii reușesc, nu reușesc să activeze într-o manieră simplă în profesia pe care și-au ales-o. De asemenea, agenții turiști, turistici Uh, sunt uh, dezavantajați, pentru că pot să se formeze doar în limba unui stat, iar limba respectivă nu este recunoscută în celelalte state membre, prin urmare exercitarea profesiei este impedimentată în uh, celelalte state. După aceea există o serie de profesii care trebuie să se plimbe cu ele, cu o serie de registre în statele vecine pentru a dovedi că da, pot exercita respectiva profesie. După, profesie și după aceea mai există și state care se plâng de faptul că vecinii introduc noi și noi reglementări ale profesiilor, dar în același timp fac același lucru în propria lor ogradă, fără a ține nici unii, nici ceilalți cont de principiul uh, proporționalității. Și de altfel, Comisia ne-a explicat că Uh, toate analizele de proporționalitate nu au fost transmise de către statele membre. Deci există o grămadă de uh, probleme ne dăm seama de lucrul acesta. Spre exemplu, în, există o serie de state din nord care cer o înregistrare a a uh, prestatorului de servicii cu două săptămâni înainte de executarea respectivului serviciu. Asta înseamnă că dacă o piscină din Danemarca a, începe să, să nu mai funcționeze cum ar trebui să funcționeze, dar respectiva piscină a fost construită de către un uh, prestator de servicii german, atunci uh, prestatorul trebuie să aștepte două săptămâni uh, pentru a se înregistra într-un registru înainte de a putea să ofere serviciile de servis în Danemarca. Deci, iată, există o serie de probleme care pun uh, bețe în roate pieței acesta, uh, acesteia a serviciilor uh, Uh, pe care ne-am dorit-o cu toții. E drept, profesiile trebuie, profesiile trebuie să fie reglementate, Trebuie să existe uh, criterii, dar criteriile respective trebuie să fie întotdeauna uh, proporționale. După aceea, iată, avem propunerile comisiei în uh, tema aceasta. Spre exemplu, în în sectorul acesta. Există, spre exemplu, articolul 4 din propunerea Comisiei, care vine cu o serie de criterii care trebuie să fie îndeplinite de anumite profesii. Nu știu dacă această listă de criterii este cea mai logică cu putință, dar în orice caz această listă este esențială. Dar toate regulile sunt bune și frumoase, dar nu aduc niciun fel de avantaj atâta timp cât ele nu sunt puse în aplicare. Deci, tocmai de aceea trebuie să vedem uh, ce poate să facă în realitate această propunere de directivă, trebuie să vedem care ar putea fi efectele sale pe, în practică și dacă tot ne gândim la aceste efecte, uh, s-ar putea să ne dăm seama că o discuție pri, principială privind piața unică nu uh, Uh, ar uh, fi de lăsat, din potrivă ar fi de dorit. Trebuie să vedem dacă ne dorim într-adevăr acest, uh, să exploatăm tot potențialul economic de care vorbesc economiștii în momentul în care se pune problema pieței unice. Dacă ne dorim într-adevăr ca aceste aspecte să fie transformate în realitate. Deci, iată, există o grămadă, o paletă întreagă de întrebări pe care le-am inclus în documentul meu de lucru. Am prezentat doar câteva dintre aceste elemente în prezentarea de astăzi. Eu cred că trebuie să vedem care sunt elementele acestei propuneri, trebuie să vedem în ce măsură domeniul de aplicare este suficient de larg și trebuie să vedem în ce măsură această propunere are o re, um, ar putea aduce cu sine uh, rezultate în realitate. Și atât din partea mea. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, Andreas, uh, îți mulțumesc pentru documentul de lucru pe care ni l-ai pus la dispoziție și Consiliul e alături de noi astăzi. Mulțumesc pentru asta, dar întâi le dăm cuvântul raportorilor din umbră și eu mă alătur colegilor care îi urează ă, însănătoșire grabnică domnului Coferati și dau cuvântul acum ă, domnului Danti care îl înlocuiește. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum a spus domnul Schwab, și eu îi urez uh, însănătoșire grabnică domnului Coferati. Sperăm să se numere printre noi, să revină printre noi cât mai curând cu putință. Dar bine, rolul meu este acela de a vă prezenta părerea domnului Coferati pe tema acestei propuneri. Domnul Coferati uh, consideră că propunerea în sine este foarte, foarte important. Uh, importantă. Este vorba aici despre manierele în care pot fi evaluate noile norme care guvernează anumite profesii. Este important ca în perioada care urmează să purtăm discuții uh, cât mai amănunțite cu, cu putință. Trebuie să vedem care sunt pozeți, uh, pozițiile noastre. Uh, discuția de astăzi este doar una um, de început. E important că directiva privind proporționalitatea să oferă în continuare posibilitatea statelor membre de a acționa într-o manieră autonomă, într-o manieră oarecum independentă în sensul reglementării anumitor profesii. Uh, cadrul trebuie să fie unul um, echilibrat, armonizat, trebuie să ofere posibilități uh, egale, uh, să fie echitabil pentru statele membre. N-ar trebui să um, solicite dereglementarea profesiilor și nici să pună bețe în roate procedurii de reglementare de la nivel național. Din acest punct de vedere, propunerea Comisiei nu este neapărat prea roză și trebuie să îmbunătățim anumite uh, Uh, formulări pe aici și pe acolo. În articolul 6 avem o serie de criterii care trebuie să fie cât mai neutre cu putință. De asemenea, uh, mai trebuie incluse în această listă o serie de alte criterii, Mai bine, asta vom mai discuta pe parcurs. În plus, trebuie să li se ofere într-o manieră posi- într-o manieră cât se poate de clară statelor membre posibilitatea de a folosi uh, perspective diferite când vine vorba despre reglementarea profesiilor. Deci fiecare stat membru ar trebui să aibă propria sa ar trebui să aibă, să poată avea propria sa abordare a problemei. Uh, dar, bineînțeles, această abordare trebuie să nu fie nici prea îmbovărătoare și uh, trebuie să fie proporțională. Uh, în acest context, bineînțeles, partenerii sociali sunt foarte importanți, uh, trebuie să fie luați în, considerent, în considerare, de asemenea și consumatorii. Toat, toți acești actori trebuie să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește reglementarea profesiilor. Bine, uh, vom mai avea timp la dispoziție pentru a uh, intra în detalii pe tema aceasta. Astăzi, uh, însă, trebuie doar să spun că domnul Coferat este dispus să colaboreze cu raportorul, cu raportorii din umbră, în sensul modificării propunerii comisiei. Suntem absolut convinși că vom putea lucra într-o manieră eficientă pe tema aceasta. Mulțumesc! Urmează domnul Coselimovici în numele ALDE. Very much, Madam Chair. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Am, am auzit, am ascultat uh, lucruri legate de posibilitatea de a crește, dar pe de altă parte sunt și probleme. Mi se pare problematică ideea uh, liberei circulații a cetățenilor, pe care o susținem foarte mult noi fiind liberali. Sigur, se permite oarecare circulație, dar recunoașterea calificărilor în diferite state membre este o problemă uriașă. Directiva din 2005 privind recunoașterea calificărilor a făcut lucrurile ceva mai simple pentru doctor, dantiști, farmaciști, asistente medicale care pot să circule dintr-un stat în altul, dar mai sunt multe de făcut în acest domeniu. După cum se arată în evaluarea de impact a Comisiei, există foarte multe discrepanțe între statele membre apropo de cum reglementează profesiile și ce profesii reglementează. Cei care doresc să ofere servicii s-ar putea să nu poată sau să fie obligat să treacă prin proceduri foarte costisitoare și uh, îndelungate înainte să poată aibă acces pe piața unui stat merg. Comisia știe că așa stă situația. Din 2012 am făcut apel la Comisie să identifice domeniile în care statele membre sunt, blochează extrem de agresiv accesul la profesiile reglementate E vorba de libertatea de stabilire, libertatea de a oferi servicii în statele Uniunii Europene și sunt drepturi asupra cărora există un impact negativ. Profesiile reglementate reprezintă cam 22% din forța de muncă din Uniunea Europeană. E vorba de 15 50 de milioane de cetățeni, de aceea susțin ambiția propunerii Comisiei și aș dori să mergem și ceva mai departe și mă voi referi pe scurt la această chestiune. Vreau însă să spun un lucru foarte clar. Propunerea nu tinde către dereglementarea profesiilor. Uniunea Europeană nu are competențe să reglementeze profesiile. Aceasta este o competență națională. Anumite profesii au nevoie de niște calificări specifice sau de autorizații pentru că e vorba de interesul uh, public sau sănătatea publică sau siguranța publică. Totuși, propunerea va uh, asigura accesul în statele, statele membre acolo unde reglementările împiedică accesul, eu știu, sau, de exemplu, pentru uh, doctorii sau asistentele din Suedia care nu pot lucra în Franța sau în alte țări. Iată câteva detalii din propunerea Comisiei. Articolul 1. Comisia spune că testul de proporționalitate trebuie făcut de statele membre înainte de a introduce uh, prevederi administrative sau de reglementare care să restrângă accesul la aceste profesii reglementate. Totuși, vreau să spun clar, în momentul în care sunt amendate prevederile de reglementare la profesiile reglementate, statele membre trebuie să analizeze din nou toată profesia respectivă în articolul 4.4 se spune acest lucru, dar trebuie să spunem clar sau mai clar în articolul 1 deja acest lucru. Articolul 2 se spune că propunerea de directivă se aplică la uh, acele profesii care nu intră în domeniul de aplicare al directivei privind calificările. Ne referim doar la doctori, farmaciști, asistențe, medicale, veterinari și așa mai departe. Proporțional vorbind, reprezintă o mare parte a acestor profesii reglementate, dar am o întrebare. De ce ne limităm doar la aceste profesii? <clears throat> nu vorbim despre libera circulație a celorlalte profesii, nu este oare la fel de importantă? Conform acestor statistici prezentate de comisie, vorbim de vreo 5500 de profesii care sunt reglementate în Uniunea Europeană. Grupurile politice sau Comisia doresc să lărgească domeniul de aplicare chiar după ce este adoptată propunerea. Îmi pot imagina diverse versiuni aici. Dar mă interesează din perspectivă liberală să lărgim domeniul de aplicare al, pro, al propunerii. Articolul 6 cred că e, trebuie să menținem uh, a, faptul că criteriile propuse sunt comprehensive, dar nu toate elementele sunt relevante pentru testul de proporționalitate, mai ales dacă profesia reglementată este foarte diferită și este reglementată diferit în țări diferite. Deci, nu trebuie să uh, punem prea multă presiune asupra uh, autorităților din statele membre. Trebuie să permită libera circulație a cetățenilor și profesiunilor când se fac asemenea teste de proporționalitate. Articolul 7. Salut, uh, nu numărul mare de părți interesate implicate în acest proces, dar aici ar trebui să fie foarte clar spus că și partenerii sociali trebuie să fie consultați autoritățile de protecție a consumatorilor și pentru a întări dimensiunea europeană a propunerii, ar trebui să ne asigurăm că partenerii europeni, poate organizațiile angajatorilor, sindicatele la nivel european, să fie incluse în propunere. Pentru că, să vă dau un exemplu, arhitecții, o profesie reglementată în Suedia, protejați de titlu, nu de activitatea lor. Poți să-ți imaginezi că ești arhitect și să construiești o casă, dar nu e chiar așa. Totuși, avem o piață liberă, toată lumea poate să facă o casă, dar dacă încerci să faci acest lucru fără să fii suedez, trebuie să te duci cu diverse cereri de autorizație la diverse autorități municipale și nu e posibil așa ceva și nu știu dacă organizațiile comerciale, eu știu că sindicatele din Suedia sunt cele mai potrivite să rezolve problema. Aș dori să am și un punct de vedere estonian pe chestiunea asta. Și evident atunci lucrurile uh, se vor vedea altfel. Articolul 9 salut faptul că statele membre trebuie să notifice comisia privind evaluările de impact făcute, astfel încât comisia să comunice opiniei publice. În încheiere, vreau să amendăm propunerea să elargim domeniul de aplicare, să fie mai ușor de aplicat, să fie mai puțin birocratică. Mulțumesc foarte mult. Vom reveni cu amendamente pe care le vom înainta uh, în viitor. Mulțumesc. Uh, ECR, domnul Richard Sulic. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Foarte succint. Aș dori să încep prin a spune că sunt în totalitate de acord cu ce a spus colegul Schwab. Am o întrebare. De ce e nevoie de un al cincilea regulament când avem deja patru regulamente care nu sunt uh, respectate? E o activitate inutilă și în loc de a redacta noi documente și prezentări, poate comisia ar trebui să se gândească cum să pună în aplicare uh, regulamentele care deja există. Și vreau să menționez un exemplu, și anume firmele de transport din Europa de Est care se confruntă cu măsuri administrative diferite care îi blochează în Franța, nu pot să circule și în Germania la fel. Și cred că ar trebui să fie deja lansată o procedură privind îndeplinirea obligațiilor. Deci haideți să vedem ce se întâmplă cu legislația existentă în loc să inventăm regulamente noi uh, pe mine mă preocupă un aspect, și anume, începem ceva cu intenții bune, dar, cum spuneam, drumul spre iad este pavat cu, uh, cu intenții bune. Deci începem ceva cu intenții bune, iar uh, uh să ajungem la mai multe reglementări, la mai multe directive, la mai multă muncă. Domnul Schwab spunea deja, a spus deja tot ce voiam eu să spun. Așa că Evident, o să înaintez comentarii înscrise foarte curând. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Poate că n-am înțeles. Mi se pare foarte diferit ce a spus dumneavoastră de ce a spus domnul Șfac. Giulia Reda, în numele verzilor. Da, mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Mulțumim comisiei, raportorului, pentru că au prezentat uh, ce au avut de spus. Propunerea e un punct foarte bun de început de discuție Trebuie să echilibrăm aici interesele care sunt concurente. Pe de-o parte, sunt convinsă că poate o mare parte din regulamentele existente sunt importante pentru protejarea interesului public și nu aș dori să reînceapă discuția privind țara de origine și directiva pentru servicii, pentru că nu ne duce nicăieri Înțeleg cele spuse de domnul Schwab, înțeleg criticile aduse că e vorba numai de viitoarele profesii, dar poate asta este partea necontroversată pe care o putem reglementa ușor. Deci, din acest punct de vedere, propunerea Comisiei este un punct de pornire excelent. Sigur că susținem libera uh, circulație a profesioniștilor, sunt profesii regulate, reglementate, mă scuzați, și avem și obiective de interes public, dar poate asta e o formă de protecționism. E clar că profesioniștii din multe domenii se confruntă uh, cu probleme atunci când se pune problema recunoașterii transfrontaliere a, profe- a calificărilor lor. Deci textul, testul acesta de proporționalitate e o pas bun înainte și are rost să facem testul la sens european, la nivel european, astfel încât cadrul să uh, fie mai coerent cadrul pentru profesiile reglementate. Cred că unele din propunerile sau ideile care vin de la celelalte grupuri sunt interesante și suntem gata să le discutăm, dar trebuie să ne gândim poate și la consecințele neașteptate. Dacă spunem, de exemplu, că oricând se face o modificare la o uh, profesie reglementată, toată profesia este, trebuie să fie supusă unui text de proporționalitate. Înțeleg raționamentul dar poate că sunt state membre care hotărăsc să nu mai reformeze profesia respectivă pentru că nu vor să o supună unui test de, de proporționalitate. Deci se poate ajunge la situația în care o profesie reglementată nu mai poate fi reformată și nu cred că ăsta e rezultatul pe care ni-l dorim. E o remarcă apropo de ce s-a spus deja. Scopul nostru și direcția în care vor fi și amendamentele mele este următorul. Tot instrumentul să fie fiabil, să fie transparent pentru profesiile reglementate și pentru persoanele care lucrează în acele domenii. În același timp, considerăm că este foarte important să menținem posibilitatea ca statele membre să reglementeze în interesul public. Mulțumesc! Uh, se încheie astfel runda uh, raportorilor din umbră. Are acum cuvântul domnul Marc Seychelles, reprezentantul președinției malteze, să ne spune cum stau lucrurile la Consiliu și apoi o să dau cuvântul colegilor la dezbatere. Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru că ne dați cuvântul. Ne bucurăm că am putut să venim de la Consiliul până la dumneavoastră să participăm la această discuție interesantă privind propunerea înaintată de comisie. Din perspectiva noastră a Consiliului și a președinției malteze, piața unică este o prioritate de mare importanță. Vrem să întărim piața internă Președinția consideră că este cea mai de seamă realizare a Uniunii. Considerăm că obiectivul Comisiei este binevenit, statele membre sunt de acord cu acest lucru, este direcția în care merge și Consiliul și, evident, poate facilita libera circulație a profesioniștilor. La Consiliu, ă, progresăm uh, foarte bine uh, pentru că ne bucurăm de cooperarea statelor membre și a Comisiei. La începutul discuțiilor s-au exprimat niște uh, îngrijorări ca cum, conform cărora această propunere ar împiedica dreptul statelor membre să reglementeze și ar încălca cumva principiul subsidiarității. S-au înaintat amendamente la Consiliu cu, în sensul de a depăși această problemă și vreau să spun că acum uh, am ușurat ideea de a le aplica, am uh, ușurat uh, povara administrativă asupra administrației și am sporit siguranța juridică. Statele membre sunt mai convinse acum că intenția propunerii este benefică uh, pentru că se introduce un cadru în care statele membre pot să evalueze proporționalitatea uh, uh, în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție. Deci, în general, discuțiile au mers foarte bine. Pe 29 mai se va discuta dosarul la Consiliul de Competitivitate. Să sperăm că rezultatul va fi pozitiv și le urez uh, le urez mult noroc colegilor cu, să discute acest lucru cu președinția estoniană și bulgară. Dau cuvânt acum colegilor. Antonio Lopez Isturiz, mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc. Stimată doamnă președintă, stimați colegi, dezbatem de mulți ani directiva din 2016 privind piața internă, din 2006, mă scuzați, vă aduc aminte că au fost discuții foarte lungi și s-a stabilit la articolul 2.1, uh, punctul F, că directiva aceasta nu se aplică la serviciile sanitare care sunt prestate sau nu în facilități sanitare uh, și care sunt finanțate la nivel național, fie că e vorba de finanțare privată sau particulară. Se redeschide însă acum această dezbatere, pentru că se includ profesiile sanitare, care erau excluse până în acest moment. Directa, directiva din 2003 privind recunoașterea calificărilor profesionale este cea care include profesiile sanitare, adică o infermieră este recunoscută calificarea într-un alt stat membru. Este foarte important, e vorba de mii de profesioniști în țara mea, spaniol, care lucrează în alte state membre datorită recunoașterii calificărilor. E vorba uh, mai ales în Marea Britanie dar includerea profesiilor sanitare în recunoașterea calificărilor profesionale nu are, după părerea mea, de ce să ducă la includerea lor în această uh, directivă privind testul de proporționalitate. Nu putem să comparăm ceea ce nu se poate compara. Recunoașterea calificărilor cu reglementarea profesiei reglementarea profesiilor sanitare este legată de organizarea sistemelor naționale de îngrijire a sănătății din statele membre. De aceea, reglementarea profesională pentru uh, aceste profesii sanitare este competența statelor membre și uh, este recunoscut acest lucru în tratatul de funcționare și în jurisprudența Curții Europene de Justiție. Caracterul profesiilor sanitare a fost recunoscut de mai multe ori în directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale, în directiva privind falsificarea medicamentelor și în directiva privind serviciilor, care exclude în mod expres serviciile sanitare din domeniul de aplicare. Acestea fiind spuse, mă surprinde că această propunere include serviciile sanitare, profesiilor sanitare și contrazice jurisprudența europeană care recunoaște dreptul ca statele membre să determine ce nivel de protecție a sănătății publică asigură și în ce manieră trebuie atins acest nivel. Sistemele sanitare din Europa sunt dintre cele mai bune din lume pentru că sunt accesibile și oferă servicii uh, sanitare de mare calitate. Lucrul acesta s-a uh, ajuns uh, datorită faptului că profesiile sanitare sunt reglementate la nivel național. Uh, o asemenea inițiativă ca cea prezentată de comisie, obligatorie și atât de extensivă și care e așa de disproporționată, ar anula exercitarea acestei competențe de către statele membre. Reglementarea serviciilor sanitare servește interesul general pentru că garantează calitatea serviciilor sanitare și protecția sănătății publice. Statele trebuie să poată să reglementeze, ținând cont de toate realitățile geografice geografice, culturale, economice, financiare ale statului respectiv. Deci e vorba de principiul acesta de proporționalitate s-ar aplica fără un cadru uh, armonizat la nivel european să legiferăm acolo unde putem să aducem beneficii consumatorilor, dar să nu legiferăm atunci când conținutul uh, acestor propuneri nu aduce plus valoare. Este vorba de ce, a spus, ce s-a spus în Franța, în Germania și în, de ce s-a spus și în Austria. Comisia aceasta a recunoscut în trecut că serviciile sanitare sunt fund, fundamental diferite de alte servicii de interes general și o directive orizontală ca aceasta nu este instrumentul adecvat pentru a se referi la serviciile sanitare, la serviciile medicale cred că este foarte clar din ce am spus aici că amendamentele mele se vor referi la cele spuse de mine până acum. Mulțumesc! Antonio Lopez Isturiz. Mulțumesc, Antonio Lopez Isturiz. Îi dau cuvântul lui Roberta Metzola. Mulțumesc mult, doamnă președinte, mulțumesc mult, doamna Maria. Aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru faptul că ne-a împărtășit ideile sale și aș dori să continui în aceeași linie cu cele spuse de Antonio. Cu toate că discutăm o temă foarte importantă, prin care s-ar evalua proporționalitatea reglementării profesiilor, trebuie să spun că sunt surprins de faptul că în domeniul de aplicare a acestei directive se află și profesiile medicale. În Parlament am recunoscut în repetate rânduri că acestea sunt diferite de alte profesii și eu înțeleg că un astfel de instrument orizontal nu ar nu s-ar potrivi cu aceste cu caracteristicile specifice ale profesiilor medicale. Eu mă tem că dacă includem în domeniul de aplicare a acestei directive și profesioniștii în domeniul medical, uh, am uh, avea un impact negativ asupra acestui sector. De exemplu, există, sunt profesioniști care nu au uh, formarea necesară, dar totuși furnizează serviciile acestea. Și să nu uităm că totuși acest sector este extrem de reglementat la nivel național. Acestea sunt ideile mele preliminare și aștept dezbaterea în așa fel încât să înregistrăm progrese în acest dosar. Pot apărea câteva probleme, dar îl putem sprijini pe fond. Mulțumesc mult, stimați colegi. Am și eu câteva comentarii. După care voi da, după care voi da cuvântul comisiei. Câțiva colegi au cerut clarificări. Informațiile prezentate de comisie grăiesc de la sine. Este un sector prea mare ca să aibă un eșec. E vorba de a crea noi locuri de muncă în statele noastre membre. Am încercat de mai multe ori, statele membre au eșuat, statele membre nu pun în aplicare ceea ce trămne aici. Sunt complet de acord cu prezentarea raportorului de asemenea. În primul rând ar trebui să punem în aplicare și să ne asigurăm că se respectă complet ce, ce există deja. Mă bucură faptul că pe 29 mai președinția malteză va prezenta argumentele noastre Consiliului pentru Competitivitate. Să nu uităm că încă nu s-a pus în aplicare complet directiva servicii, de aceea Comisia a fost forțată, între ghilimele fie spus, să vină cu un pachet de servicii, în așa fel încât să găsească o metodă de a veni cu o soluție concretă, pragmatică, pentru că atât directiva servicii și directiva prin calificările personale nu sunt, nu sunt puse în aplicare complet. Asta unul la mână. Doi la mână, au spus-o mai mulți colegi, aici nu este vorba despre a reglementa sau a dereglementa sta, uh, meserii, profesii în statele membre. Să fie clar un lucru, e vorba despre creșterea transparenței. Dorim să ne asigurăm că menținem un nivel înalt al calității reglementării în statele membre. Poate că putem îmbunătăți reglementarea. trebuie să ne ocupăm și de fragmentare. Fragmentarea este cea care pune piedici creșterii transfrontaliere. Există probleme cu echivalarea anumitor competențe pe piața europeană. Sunt de acord cu colegii mei, Antonio și Roberta. În mandatul anterior am lucrat foarte mult la directiva privind calificările profesionale. Și aș dori să vă spun că există un test de proporționalitate pentru sănătate în acea directivă. Poate că ar trebui să construim pe acest concept, să ne asigurăm că este mai clar pentru toate statele membre care consideră că sectorul sănătății nu este luată în considerare așa cum trebuie în noua propunere. Mulțumesc, Andreas, că ai menționat chestiunea aceasta. Da, eu lucrez și pe tema cardului de servicii, cardul electronic de servicii și sper că vom avea succes și în acel domeniu, pentru că astfel vom putea încuraja creșterea economică și crearea de locuri de muncă în Europa. Acum îi voi da din nou cuvântul Comisiei ca să răspundă întrebărilor. Vă rog. Mulțumesc mult, doamnă președinte nu aș fi putut clarifica mai bine anumite aspecte decât ați făcut-o dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult. Foarte rapid am să trec prin uh, comentariile pe care mi le-am notat. Sper că pot da un răspuns din partea Comisiei. În ceea ce privește aplicarea și noile propuneri. Una nu trebuie să exclude pe cealaltă. Aplicarea legislației existente prin măsurile de care dispunem, de exemplu procedura de încălcare, este anevoioasă, este înceată, cere foarte multe resurse și este o abordare conflictuală, practic. Noi încercăm să facem asta nu doar pentru uh, testul de proporționalitate, ci și pentru alte capitole de interes. Noi încercăm să instituim o cultură a prevenirii, nu a conflictului. Nu dorim să ajungem la conflicte cu statele membre, dorim să prevenim ajungerea în astfel de situații. Încercăm să le oferim statelor membre un cadru prin care să exprimăm mai clar ceea ce a existat deja de multă vreme. Dar deja de multă vreme au existat niște concepte mari la care s-au uh, adăugat, uh, la care s-a adăugat jurisprudența CEJ, și experiența din exercițiul de evaluare reciprocă ne arată faptul că statele membre nu doresc, nu pot, nu sunt conștiente cum să aplice în mod corect jurisprudența. În acest domeniu încercăm noi să ajutăm statele membre. După cum a spus și domnul Schwab, noi am făcut deja acest lucru și nu este un secret, toată lumea poate vedea acest lucru. Am furnizat statelor membre informații, asistență cu privire la felul în care să organizeze testele acestea, însă această cale de atac nu a funcționat foarte bine, de aceea considerăm că trebuie să avem o abordare mai directă. Instrumentul acesta are rolul de a completa eforturile statelor membre în ceea ce privește aplicarea legislației existente. Dorim să fie mai puțin necesare procedurile de încălcare. Nu este un instrument prin care dorim dereglementarea și nu înseamnă că statele membre nu vor putea să-și mențină reglementarea acolo unde există, este justificată și proporțională. Oare ar trebui să depășim domeniul aplicare? Este o întrebare. Domnul Schwab spune că piața serviciilor în Uniunea Europeană se află într-o situație mai proastă de acum, decât acum 10 ani. Sufăr și eu când aud astfel de lucruri. Am fost prezent când am negociat și am redactat directiva servicii. Într-adevăr, este loc de mult mai bine, dar aplicarea prin procedură de încălcare este dificilă din punct de vedere uh, politic. Este o procedură nevoioasă, după cum ziceam. De aceea, iată, am venit cu câteva aspecte care ar putea fi de ajutor. Domeniul de aplicare al propunerii noastre este limitat dintr-un motiv simplu. Avem experiență cu statele membre în domeniul de reglementării profesiilor. Experiența este suficient de cuprinzătoare, nu se referă doar la cele șapte profesii specifice anumitor sectoare din uh, directiva privind calificările, care sunt supuse unor uh, standarde comune, nu, sunt supuse și profesiilor reglementate de statele membre, dar care nu fac obiectul unei unități legislative european. Deci aici vizăm toate profesiile reglementate de statele membre, cele 5500, care acoperă toate sectoarele economiei. Avem o bază de date foarte mare, accesibilă public, în care puteți afla mai multe informații cu privire la aceste profesii. Nu e vorba doar de cele șapte profesii sectoriale din directiva calificării, Deci domeniul de aplicare este deja destul de mare. Iar în ceea ce privește regulamentele care vizează profesiile, Unele ar putea intra în categoria menționată de domnul Schwab. Pentru cerințele viitoare sperăm că putem avea un impact. Dacă dumneavoastră considerați că ar fi util să extindeți domeniul de aplicare, nu cred că am putea avea nouă problemă. Poate că alții ar considera că există o problemă. Dar iată, motivul pe care, pentru care am limitat domeniul aplicare este experiența noastră vastă în ceea ce privește evaluarea reciprocă și directiva calificării. În ceea ce privește serviciile de sănătate, aș dori să spun două lucruri. În primul rând, directiva de calificări, în primul și în primul rând, se referă la recunoașterea calificărilor, într-adevăr, însă de când a fost revizuit în 2013, conține și un element uh, legat de ceea ce explicam adineaori, statele membre trebuie să evalueze regulamentele, proporționalitatea regulamentelor și reglementările existente. Și aici este inclus, uh, inclus și sectorul sănătate. Am fost informat, eu nu am fost prezent la negocieri, am fost informat că a existat o problemă în 2013 la negocieri și am constatat că în acest domeniu statele membre pot să evalueze reglementarea ținând cont de toate chestiunile relevante și de importanța acestor servicii. Repet, propunerea noastră nu limitează flexibilitatea și marja de discreție, marja de manevră a statelor membre în ceea ce privește introducerea unor noi reglementări necesare pentru a proteja unor, une, unele obiective de interes public, mai ales siguranța pacienților și sistemul de sănătate. Deci, propunerea noastră este compatibilă cu specificitățile sectorului sănătății. sunt acoperite aceste chestiuni, se ține seama de jurisprudența cești din acest domeniu. Cred că am răspuns întrebărilor. Mulțumesc mult, domnule Fron, pentru aceste răspunsuri și clarificări. Îi dau cuvântul raportorului, Andreea Schwab, pentru o sinteză și concluzii. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc tuturor colegilor, mulțumesc uh, raportorului din umbră pentru faptul că mi-au prezentat criticile lor, comentariile lor, ideile lor, mulțumesc Comisiei și Consiliului. În concluzie, putem spune că e nevoie de o valoare critică a propunerii pentru proporționalitate, testele de proporționalitate. În primul rând, Comisia trebuie să vină cu o strategie concretă, cu o propunere concretă a felului în care să uh, abordeze problema punerii în aplicare. Dar în momentul în care rezolvăm această problemă, putem discuta despre noi regulamente care trebuie să fie proporționale. Dar ele nu trebuie să se refere doar la calificările profesionale, ci într-un sens mai larg trebuie să abordăm problema. Au spus-o foarte clar mai mulți colegi. Apoi, în mod clar, cu toții dorim să consolidăm creșterea economiei europene. Suntem de acord cu aspectele menționate de comisie anumite aspecte din directivă ar putea fi prea prescriptive, prea împovărătoare. Cred că s-a vorbit despre articolul 6.4 și efectele cumulative. Ne bucură faptul că nu e vorba despre dereglementare. Cred că este pentru prima oară când Comisia spune negru pe, spune clar că nu e vorba de dereglementare, ci de reglementare mai inteligentă. Prin reglementare inteligentă putem consolida creșterea economică a Europei, putem crea locuri de muncă pentru oameni. Și pe plan transfrontalier, dar pe plan transfrontalier nu e vorba de, doar de proporționalitatea reglementărilor profesiilor, ci e vorba de chestiuni mai vaste. Deci trebuie să respectăm calendarul cu celeritate și să ajungem la un acord cât mai rapid în comisia noastră. Mulțumesc foarte mult, Andreas, pentru acest schimb de opinie excelent. Calendarul care este? Raportul va fi analizat pe 12-13 iulie, termenul pentru amendamente 5 septembrie, analizarea amendamentelor 28 septembrie, votul la IMCO 20-29 noiembrie. Deci putem să ne gândim la această temă pe parcursul verii. Mulțumesc toată lumea. Dacă nu mai are nimeni la diverse, aș vrea să vă spun că avem o întâlnire comună cu ITRE extraordinară pe 18 mai, de la 9 la 10 jumătate. Următoarea întâlnire va fi marți 30 mai. Există și buletinul informativ, el a fost publicat cei care ne privesc online. Puteți să dați subscribe. Mulțumesc foarte mult. La revedere!